cum este omorirea de către ETA a polițistului francez. Acest lucru ne arată că problema terorismului nu a fost rezolvată în Europa. În numele meu și în numele Parlamentului European aș dori să transmit condoleanțe familiei polițistului ucis. Sper că poliția franceză și spaniolă vor reuși să aducă în fața justiției nu doar pe cei care au, au ucis pe acest polițist, și, ci și cei care au comandat această crimă. O altă veste tristă este faptul că în Cuba, aproximativ 30 dintre participante la manifestația Doamnelor în Alb au fost arestate. E vorba de mame, soții și surori ale celor închiși în închisori. Parlamentul European uh, a dat premiul Saharov în 2005 doamnelor în alb. Astăzi, gândurile noastre sunt alături de ele. Gândurile noastre sunt pentru situația lor dificilă. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de dezbaterea comună în legătură cu două rapoarte de, despre raportul anual al Băncii Centrale Europene și raportul referitor la declarația anuală pentru zona euro. E vorba de raportul Edwards Cicluna, raportul anual BCE pentru 2008 și raportul domnului Sven Giegold în legătură cu declarația anuală pentru 2009 privind zona euro și finanțele publice. Acum dau cuvântul raport, domnului raportor Domnul vă rog. Mr. President. Domnule președinte, ultimii doi ani au fost uh, niște ani în care BCE-ul a fost pus la încercare ca gardian al stabilității financiare, iar raportul meu privind BCE în 2008 uh, a fost redactat în acest context. Raportul se axează pe reacția continuă a acestei bănci la criză, la propunerile de ieșire din criză, la echilibrarea zonei euro și la structura financiară a UE. Se referă de asemenea la guvernare și la responsabilitatea acestei instituții. Și sper că am ajuns la un echilibru corect. Sper că s-a ajuns la un echilibru corect. Această criză a fost cea mai gravă comparabilă cu cea din anii 30 și după o perioadă de creștere în întreaga Uniune Europeană, majoritatea statelor membre au văzut cum economiile lor erau puse la încercare, iar consecințele au fost grave. PIB-ul a crescut doar cu 0,7% în 2008, a avut loc o contracție de 4% în 2009. Între timp, statele membre din întreaga Uniune Europeană au, previzuit, au prevăzut o recuperare înceată în 2010 și 2011. Majoritatea statelor membre trec printr-un deficit bugetar uh, în creștere. Previziunile în toamna anului 2009 au prevăzut deficite bugetare de 6,4% în zona euro, iar o datorie medie bugetară de 78,2%, niște cifre care vor crește în 2010. Va fi nevoie de ani de zile pentru ca aceste cifre cauzate de criza financiară să revină la nivelul de dinainte de criză. Cred că BCE-ul a reacționat destul de bine la această criză. Principala funcție a Băncii Centrale Europene este să mențină stabilitatea prețurilor și deși inflația a crescut peste pragul impus de BCE, care a ajuns la 4% în iunie și iulie 2008, rata inflației între timp s-a oprit și a scăzut. BCE-ul a redus rata dobânzilor de la 4,5% în iunie 2008 la rata actuală de 1% în mai 2009. Pentru a încuraja împrumuturile și pentru a da un impuls uh, economiei europene. Un alt rol pe care l-a avut banca în timpul crizei a fost să furnizeze lichidități prin măsuri non-standard. Fără astfel de sprijin financiar, multe instituții financiare care aveau economiile și pensiile multor cetățeni europeni ar fi uh, dat faliment fără nicio îndoială. Bineînțeles, unii pot să spună că reducerea de dobândă făcută de BCE nu a fost atât de radicală ca cea făcută de omologii americani sau de Banca Angliei. În același timp, BCE-ul a injectat foarte multe lichidități pentru a împiedica instituțiile să falimenteze, însă adevărul este că multe bănci nu au Uh, nu au uh, pus la dispoziția cetățenilor și IMM-urilor acestor lichidități, aceste lichidități de care au beneficiat de la BCE. În schimb, multe bănci au folosit aceste lichidități pentru a-și consolida poziția și pentru a plăti acele prime exagerate, după cum știți. De asemenea, nu pot evita o trimitere la reacția politică necesară pentru dezechilibru fiscal actual o temă uh, conjurată de confuzie în momentul de față, supra căreia trebuie să ne aplecăm. Însă îi voi lăsa pe colegii mei să se refere la acest element. Domnule președinte, ca și raportorii anterior, cred că dialogul dintre Parlament și BCE-ul este constructiv și se desfășoară așa cum trebuie. Avem o bază de la care să pornim și cred că Parlamentul ar trebui să se implice mai mult în numirea Uh, membrilor Consiliului de Administrație de la BCE, inclusiv a următorului președinte al acestei bănci, urmărind precedentul pe care l-am uh, stabilit prin uh, procedura pe care am avut-o pentru numirea noului vicepreședinte al acestei instituții. BCE-ul trebuie trasă la socoteală în fața cetățenilor prin Parlamentul European. Trebuie să subliniem acest lucru. Mai presus de toate, criza ne-a arătat că piețele lăsate nereglementate nu se corectează întotdeauna și sunt um, dispuse la riscuri uh, sistemice. Avem nevoie de un set de reforme pentru a completa structura financiară a UE și pentru a înființa un Consiliu European uh, pentru riscul sistemic, uh, un organism care să fie uh, un gardian în caz de situații asemănătoare de criză. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor, uh, domnul raportor Sven Gigold. Vă rog. Ja, Herr Präsident, der Bericht 2009 zur jährlichen Domnule președinte, eu sunt uh, raportor uh, pentru uh, declarația anuală pentru 2009 privind zona euro și finanțele publice, raport uh, care a fost întocmit uh, în momentul în care Uh, apăreau tot felul de provocări și de pericole pentru zona euro și pe atunci uh, nu anticipaserăm uh, amploarea situației, însă în orice caz pot să vă spun că toată lumea era îngrijorată. Când am început redactarea acestui raport la Comisia pentru Finanțe, toată lumea era foarte entuziasmată și raportul a fost votat cu majoritate de voturi. Aș dori acum să vă prezint conținutul acestui raport. În ceea ce privește recomandările și Parlamentului și ale Comisiei ECON, este clar că, pe de o parte, trebuie să reușim să stabilizăm uh, situația economică și, pe de altă parte, având în vedere uh, ratele de creștere economică care încep uh, să fie totuși însemnate, să ne dăm seama că intrăm în a doua fază a crizei. E vorba de deficitul public imens, uh, care este prețul pe care trebuie să-l plătim pentru această criză. Și rap- mesajul raportului meu este foarte clar. Pentru a ieși uh, din criză, trebuie să respectăm uh, pactul de stabilitate și creștere uh, economică. Nu putem să lăsăm uh, pe umerii generațiilor următoare așa o datorie mare. Pentru a respecta condițiile pactului de stabilitate și de, cre- de creștere, zona euro trebuie să-și coordoneze mai bine uh, activitatea, trebuie ca măsurile bugetare și fiscale să fie mai bine coordonate provocarea cu care se confruntă decidenții economici este găsirea unei soluții, uh, soluții rezonabile la această problemă. Deci nu putem continua uh, cu politici naționale pe fiecare stat membru în care fiecare încearcă să-și apere interesele. Zona euro este supusă unor uh, comisiuni foarte mari. <clears throat> și cred că ar trebui să luăm, să dăm dovadă de curaj și să uh, avem uh, măsuri de coordonare economică mai stricte. Apoi, pe de altă parte, dependențele structurale din zona euro trebuie să fie corectate. Când uh, tarifele, când prețurile la țiței vor crește, sper că nu ne vom întoarce la o situație de criză economică. Apoi, dacă ne gândim la supravegherea uh, sistemului economic, uh, ne dăm seama că există state membre care încearcă să eludeze, să evite uh, regulile care sunt valabile pentru toată lumea. Apoi, trebuie să încercăm să ieșim și din, din, din criza socială, când uh, statele membre trebuie să ramburseze datoria, uh, rata dobânzii este foarte ridicată. Însă cred că trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de statele mai puțin, uh, care se află într-o situație mai puțin avantajoasă. Apoi, trebuie ca restricțiile din domeniul politicii bugetare să nu acționeze în, uh, împotriva interesului uh, cumpă, uh, cetățeanului, a contribuabilului. Apoi, așteptăm o propunere a Comisiei pentru a avea o bază comună pentru impozitul pe societăți. ar trebui să obținem o situație pe uh, stat membru în legătură cu situația companiilor și a impozitului pe care trebuie să îl plătească. În cooperare strânsă cu domnul Monti, trebuie să încurajăm o adevărată relansare pe piața internă. Trebuie să avem o, uh, o, o cooperare fiscală pentru a evita concurența. Trebuie să încercăm să ieșim din criză, evitând datoriile și, în acest sens, cooperarea între statele membre este foarte importantă, pentru ca copiii noștri să nu rămână cu o moștenire dezastruoasă, ci să avem o zonă euro, euro în care să uh, domnească cooperarea. Vă mulțumesc! Bun venit uh, președintelui uh, Băncii Centrale Europene, bun venit domnule Jean-Claude Prichet, aveți cuvântul. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați deputați, mă bucur să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vorbi despre raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru anul 2008. Cred că problemele um, anului respectiv au făcut să avem această discuție mai târziu, dar la sfârșitul procesului mă bucur să discut cu dumneavoastră despre situație. După cum știți, Banca Centrală Europeană face foarte multe lucruri, chiar mult dincolo de obligațiile prevăzute de tratate. Am avut de-a lungul anilor un dialog excelent și rapid rapoartele excelente ale domnilor um, Schicluna și Gigold uh, arată acest lucru. Astăzi, în prezentarea mea, voi vorbi pe scurt despre evoluțiile economice din trecut și măsurile de politică monetară luate de Banca Centrală și apoi voi aborda câteva elemente din propunerea de rezoluție și voi spune câteva cuvinte despre situația actuală. Mai întâi în legătură cu evoluțiile monetare și politica economică din ultimul an. În 2009, Banca Centrală Europeană a funcționat, după cum s-a spus în mod foarte locvent de domnul Cicluna, într-un mediu pe care viitorii istorici a economiei probabil îl vor descrie ca fiind cel mai dificil pentru economiile avansate de la al doilea război mondial încoace. După intensificarea profundă a crizei financiară a, în toamna anului 2008, anul 2009 a început cu o cădere liberă, liberă sincronizată în activitatea economică din întreaga lume. Până în aprilie anul trecut, activitatea economică a declinat de la unul la, la alta această perioadă, ceea ce a fost vital pentru a menține încrederea a fost capacitatea Băncii Centrale Europene de a lua măsuri imediate și excepționale necesare și în același timp să sprijine obiectivul nostru um, major de stabilitate a prețului pe termen mediu. S-au luat uh, măsuri monetare nestandard, uh, așa numitele sprijin uh, pentru credite, au fost necesare și astfel s-a sprijinit funcționarea piețelor de capital, s-a îmbunătățit uh, condițiile de finanțare și s-a permis un mai bun flux al creditelor înspre economia reală. Băncile Uh, au transmis uh, um, ratele dobânzilor scăzute ale BCE uh, cetățenilor uh, și întreprinderilor. Apoi am încercat uh, să revenim la normal, pentru că menținerea acestor măsuri pe termen prea lung riscă să modifice comportamentul agenților economici. Noi nu dorim uh, să ducem la dependență de aceea. Din decembrie 2009 am început să reducem măsurile noastre extraordinare în domeniul creditelor, având în vedere îmbunătățirea situațiilor piețelor de capital. și am privilegiat operațiunile de refinanțare pe termen mai lung. În același timp ne-am angajat Uh, să continuăm să sprijinim uh, sistemul bancar al zonei euro în lichidități, cel puțin până în octombrie anul acesta. Comitetul director consideră că politica monetară actuală uh, este cea corectă și este important să continuăm să evaluăm corect um, inflația. Acum voi aborda câteva puncte menționate în rezoluție și în rapoarte. În legătură cu răspunderea și transparența, apreciem dialogul regulat pe care îl avem cu Parlamentul European și spiritul constructiv în care are loc acest raport, acest dialog. Mă bucur de sprijinul uh, exprimat de Comisia Econ în cadrul dialogului uh, nostru trimestrial și, după cum a spus domnul raportor, în mod foarte glocvent, Trebuie să răspundem poporului european, deci Parlamentului European. Considerăm că Banca Centrală Europeană este uh, una dintre instituțiile cele mai transparente din lume. Organizăm o conferință de presă imediat după ce comitetul director discută politica monetară în fiecare lună. Aceasta este o inițiativă de pionier care nu a fost copiată încă de celelalte instituții financiare publicăm uh, declarația introductivă și explicăm uh, deciziile noastre de politică monetară uh, și logica lor. În timpul crizei, după cum știți, am identificat eforturile de comunicare și astfel am permis să, să anticipăm reacțiile pieței financiare, am construit în, încrederea și am creat bazele reconstrucției. Banca Centrală Europeană a Uh, creat un instrument uh, pentru uh, creditele care nu pot fi rambursate. Controlul asupra monedei euro și, financi- eh, și stabilitatea financiară în zona euro sunt eh, obiectivele noastre majore și este important nu doar uh, să fim transparenți, dar uh, și să diversificăm expunerea la risc și să reducem uh, um, stimulentele de a um, asuma riscuri exagerate. Organismele de reglementare trebuie să poată fac, să facă anchete eficiente în legătură cu eventuale comportamente necorespunzătoare și cred că în acest uh, sens uh, uh, acționăm conform punctului de vedere al Parlamentului. Să vă spun ce se va întâmpla pe viitor. Are loc o recuperare economică, însă asta nu înseamnă că s-a încheiat criza. Știm că ritmul acestei recuperări nu va fi același, va fi irregular și deocamdată ne confruntăm cu multe provocări legate de reformarea sistemului nostru financiar. Finanțele trebuie să joace un rol constructiv și nu un rol distrugător în economiile noastre. Piatra de încercare va fi să vedem dacă finanțele duc la vindecarea economiei. Pentru a avea un astfel de rol, sistemul financiar trebuie să se îmbunătățească mult mai mult. Deocamdată s-a dat mare atenție sectorului bancar. Reforme trebuie făcute de asemenea și asupra instituțiilor financiare non-bancare și să vedem cum funcționează piețele financiare. E nevoie de mecanisme și stimulente pentru a ne asigura că finanțele nu um, ies de sub control într-un mod distrugător, așa cum s-a întâmplat înainte de criză. Trebuie să controlăm aceste tulburări sistemice. Acel Consiliu pentru Riscul Sistemic este o altfel de idee, o instituție analizată acum și de Parlament. După părerea mea, e parte din soluția la această problemă. Economia europeană mai are și alte probleme care au legătură cu finanțele publice, așa cum a spus și domnul raportor, și um, suveranitatea financiară. În Uniunea Monetară și Economică există o distribuire clară a responsabilităților și fiecare poate conta pe angajamentul BCE de a menține stabilitatea în zona euro pe termen mediu. Conform ultimelor noastre previziuni, la sfârșitul acestui an, după 12 ani de a monedei euro, rata medie de inflație anuală va fi de 1,95%, adică în conformitate cu definiția stabilității prețurilor, deci sub 2%. Strategia BCE este coerentă. Uniunea economică și monetară nu e doar monetară, e și economică, avem iar politicile de la nivel național trebuie uh, să mențină finanțe publice sănătoase. În situația actuală, când în UE trebuie să se ia decizii uh, de răscruce, trebuie să ne dăm seama că pentru o Uniune prosperă e nevoie de acțiune din partea tuturor. Uniunea monetară din Europa e cu mult mai mult decât un aranjament monetar, e Uniunea unor destine comune. Avem un destin comun, împărtășim un destin comun, domnule președinte. Spune domnul Trichet în franceză și germană. E destinul nostru și e viziunea părinților fondatori. Uniunea monetară nu e uniune de conveniență, face parte din progresul de integrare pe care cetățenii europeni l-au început după cel de-al doilea război mondial. Cred că uneori uh, reducem importanța realizărilor pe care le-a făcut Uniunea Europeană. Uneori criticăm mult prea ușor instituțiile și procesele noastre, însă acestea au funcționat foarte bine, bine în general, chiar în vremuri grele. Iar acum, pe perioada de criză, am încredere în instituțiile europene și în eficiența lor. Am reușit să evităm în Europa evenimente tragice care ar fi putut duce la intensificarea acestei crize care a început în SUA în septembrie 2008. Trebuie să spun că în acest context actual apreciez angajamentele țărilor membre din zona euro de a uh, lua acțiuni comune și coordonate pentru a menține stabilitatea financiară în zona euro. Permit, uh, profit de ocazie, domnule președinte, pentru a vă spune ceea ce am menționat deja la audierea de la Comisia Econ luni. Consiliul director BCE intenționează să mențină rata dobânzilor redusă pentru investiții, pentru nivelul de investiții deci și după sfârșitul anului 2010, nivelul BBB. Avem un program deja stabilit care va proteja în mod adecvat sistemul euro. Și la ultima reuniune pe 8 aprilie la comitetul director vor fi prezentate aceste măsuri. Domnule președinte, despre euro acum. Acum 10 ani, după părerea mea, a fost realizarea cea mai mare a integrării europene. E un proces care a asigurat pace și prosperitate în Uniunea Europeană. Această criză financiară și economică a venit cu probleme noi pentru Uniunea noastră monetară pe piața unică. Toate economiile euro au reușit să împiedice o criză a monedei euro, așa cum s-a putut întâmpla la începutul anilor 90. Sarcina noastră comună acum este să asigurăm pacea și prosperitatea pentru ca Uniunea Europeană să fie și mai atrăgătoare pentru cei care doresc să locuiască și să lucreze aici. Pentru asta e nevoie de o supraveghere uh, atentă, cum a spus uh, raportorul, e nevoie de o cooperare consolidată. E de asemenea nevoie să ne dăm seama că avem un ideal comun, un destin comun, așa cum au stabilit părinții noștri fondatori, care au avut o viziune extraordinară. O viziune extrem de lucidă care de-a lungul anilor s-a confirmat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru raportul dumneavoastră. Îl salutăm printre noi pe domnul comisar Oli Ren. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Băncii Centrale Europene, stimați deputați. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați de a discuta declarația anuală 2000 pentru zona euro. Când pregătim o astfel de delegație anuală, știm că uh, subiectele alese uh, sunt foarte importante, însă nu ele au devenit, uh, din punctul meu de vedere, și mai importante în uh, ultimul timp. Aș dori să îi felicit pe cei doi raportori, Eduard Schicluna și pe Sven Gigold, pentru rapoartele lor excelente și pentru a respecta independența Băncii Centrale Europene, aș dori să mă accent pe raportul Gigold, care reprezintă o contribuție foarte importantă la această dezbatere actuală cu privire la coordonarea economică și cu guvernarea economică în zona euro. Din punctul meu de vedere, raportul Gigold a primit un sprijin vast la uh, Comisia Econ și e o adevărată dovadă a abordării sale foarte relevante și echilibrate a diverselor aspecte. Sunt într-un totul de acord cu domnul președinte Trichet, respectiv că euroul moneda unică europeană nu este doar un instrument tehnic și monetar, ci reprezintă miezul abordării politice a Uniunii Europene. Și această monedă unică trebuie apărată și trebuie ajutată să progreseze în acest spirit european. Astăzi, dar și mâine, când se întâlnește uh, summitul european, în acest moment uh, crucial. Din 1999, zona euro a fost o zonă marcată de stabilitate economică, care i-a apărat pe cetățenii noștri de uh, tulburări economice. Însă, de la începutul anului 2008, zona euro a fost uh, lovită foarte puternic de zona global, de criza globală economică și financiară. Uh, și în ciuda planurilor de redresare economică și în ciuda stimulentelor puternice fiscale, piețele financiare rămân în continuare volatile și gradul de uh, incertitudine rămâne foarte ridicat. Recentele evoluții pe piață au pus la încercare stabilitatea financiară și uh, guvernanța economică în zona euro, mai ales în ce privește situația din Grecia. Aș dori să mai spun că Grecia e pe calea cea bună pentru a reduce ținta de o reducere a deficitului de 4% în urma măsurilor convingătoare și îndrăznețe pe care Parlamentul din Grecia a decis să le adopte la începutul uh, acestei luni și care se află deja în vigoare. Acest moment poate fi transformat într-un punct de răscruce în uh, istoria fiscală a Greciei și în dezvoltarea economică a Europei în general. Însă, nici Grecia și nici uh, zona euro nu sunt încă în afara oricărui pericol, pentru că mai persistă îngrijorări în legătură cu stabilitatea financiară din zona euro. Și de aceea Comisia a încurajat puternic statele membre din zona euro să ia decizii politice cu privire la mecanismele pentru a, uh, stabili, a acuza stabilitatea economică în zona euro, mecanisme care ar putea să fie activate rapid, la nevoie, în conformitate cu prevederile tratatului și uh, care să uh, figureze, în care să figureze și indicatorii automatici. Aș dori să vă asigur că Comisia este gata să lanseze un astfel de cadru european pentru o asistență coordonată condiționată care ar putea fi folosit dacă e nevoie și dacă suntem solicitați în acest sens. Cooperăm strâns cu toate statele membre ale zonei euro și cu Banca Centrală Europeană pentru a ajunge la o soluție în uh, cadrul uh, summitului din această săptămână. În legătură cu gestiunea imediată a crizei, cred că trebuie să vedem cum putem evita astfel de situații pe viitor pentru a nu ne mai confrunta niciodată cu uh, o situație precum cea din Grecia. Criza din Grecia ne-a arătat că e nevoie de o guvernanță economică sporită, fapt recunoscut și prin uh, temeiul juridic pe care uh, ne-l furnizează tratatul de la Lisabona. De aceea avem în curs de pregătire o propunere pentru punerea în aplicare a articolului 136 a Tratatului de la Lisabona. Iar Comisia intenționează să facă, să facă o propunere pentru o coordonare politică sporită și pentru o supraveghere consolidată pe țară în următoarele săptămâni. Așa cum spunea domnul raportor Gigold în aliniatul 28, Regretăm lipsa de angajamente obligatorii adoptate de către guverne pentru a consolida coordonarea în zona euro. Și de aceea ar fi nevoie de o abordare integrată pe viitor care să se axeze pe acțiuni, pe strategii. În primul și în primul rând, trebuie să evităm deficiturile publice nesustenabile și de aceea ar trebui să putem să evaluăm mai bine politicile pe termen mediu ale statelor membre. De asemenea, trebuie să putem emite recomandări mai stringente, mai stricte în atenția statelor membre uh, pentru ca ele să adopte măsuri corective și mă bazez pe sprijinul dumneavoastră și în această privință. Am putea folosi și mai bine instrumentele existente. Consiliul are posibilitatea să abordeze să se adreseze recomandări statelor membre ale căror politici economice riscă să pună în pericol funcționarea adecvată a Uniunii Monetare și Economice. Acest instrument a fost deja folosit în uh, trecut, însă din punctul meu de vedere mult prea rar. Cu tratatul de la Lisabona, Comisia are posibilitatea de a emite uh, avertismente timpurii în conformitate cu articolul 121 uh, unui stat membru în parte. Trebuie să facem acest lucru pentru a ajuta statele membre să evite problemele stringente economice în faza timpurie. Domnule președinte, stimați deputați, Nu am prea mult timp la dispoziție, dar aș dori să mă refer în încheiere la uh, dezechilibrele macroeconomice. Un element foarte important pentru a consolida guvernanța economică și împărtășesc punctul de vedere uh, al raportorului și în această provință. Aș dori în încheiere să spun că criza financiară ne-a arătat că creșterea economică continuă din ultimile decenii nu poate fi considerată ca valabilă de la sine S-ar putea să fie ieșit, să fi trecut uh, faza cea mai grea. Procesul de relansare economică este în curs, însă totuși nu este uh, sigur și uh, rata de ocupare nu este foarte sigură. Acest lucru se uh, aplică și pentru consolidarea finanțelor publice, care reprezintă o condiție sine qua non pentru creștere durabilă. Cei doi ani de criză ne-au arătat că, indiferent de stimulentele fiscale, oricât de mari au fost ele, acești doi ani de criză au anulat aproape 20 de ani de consolidare a finanțelor publice. Doamnelor și domnilor, această criză economică aduce o umbră pe peisajul economic din următorii ani și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a aduce soarele pe cerul creșterii europene și, într-adevăr, nu trebuie să ne mulțumim cu apatia, nu trebuie să încurajăm uh, măsuri îndrăznețe pentru a promova creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. În numele grupurilor politice, în numele grupului PPE, are acum cuvântul doamna Sofie Oconi. Vă rog, trei minute, doamna. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, Permiteți-mi mai întâi să îl felicit pe domnul raportor Gigol și să-i mulțumesc pentru raportul său de calitate și pentru faptul că a fost foarte cooperant cu raportorii din partea celorlalte grupuri. Vă mulțumesc, domnule Gigold. Am reacționat la raportul anual al Băncii Centrale Europene și în legătură cu finanțele publice ale zonei euro. Uh, este un raport care face multe propuneri. Bineînțeles, este, acesta este marcat de elementul esențial al anului 2009, criza economică și financiară, care este cu siguranță criza cea mai gravă cu care s-a confruntat Uniunea Europeană de când există aceasta. De pe urma acestei crize trebuie să tragem două învățăminte importante. Pe de o parte, Uniunea Economică și Monetară a arăta, și-a arătat avantajele. Euro, monedă comună, stabilă, a jucat rolul unui adevărat scut monetar. Aparținerea la, la zona euro a permis multor state să evite deprecierea modelelor naționale, care ar fi agravat și mai mult consecințele crizei. Zona euro a devenit astfel și mai atractivă, așa cum ne arată cazul Islandei. Politica monetară activă și suplă a Băncii Centrale Europene, care a injectat lichidități suplimentare în uh, instituțiile de credit, a jucat un rol considerabil în uh, menținerea în mm, uh, viață a băncilor europene. Se spune deseori că Uniunea Europeană s-a construit pe crize, dar această criză a arătat că Europa economică este și eficientă și necesară. Și de aici trag a doilea învățământ, și anume, guvernanța economică europeană este foarte importantă. Singura adevărată politică economică europeană este monetară. Coordonarea politicilor bugetare este limitată, dar zona euro, care, după cum se spune în raport, are vocația de a integra toate statele membre ale Uniunii Europene, are nevoie de o guvernanță eficientă în toate domeniile politice economice. Trebuie să se înceapă cu o supraveghere macroeconomică și financiară, despre care discutăm acum la Parlamentul European. Acest lucru trebuie să se facă în cadrul Pactului de Stabilitate și de Creștere ca adevărat instrument de uh, coordonare fiscală. În aceste momente de criză, scăderea importantă a veniturilor, măsurile de incitare fiscală luate în cadrul planului de relansare economică și folosirea stabilizatorilor economici au dus la o deteriorare a bilanțului bugetar al statelor membre. Reducerea datoriilor publice trebuie să continue să fie un angajament important pentru că e vorba de viitorul copiilor noștri. Trebuie să fim riguroși, dar inventivi, să creăm o nouă politică fiscală europeană, să ne gândim la euroobligațiuni și să fim îndrăzneți în guvernanța economică europeană. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum, în numele socialiștilor și democraților, are cuvântul domnul Huang Ngoc. Domnule președinte, dragi colegi, raportul domnului Sven Giegold are o importanță foarte mare în dezbaterea macroeconomică actuală. Acest raport este cu atât mai mult pertinent cu, cât, pertinent cu cât uh, raportorul este un deputat german care dorește să atragă atenția europenilor asupra efectelor perverse asupra țărilor din zona euro a uh, strategiei uh, germane de reducere a costurilor salariale în fază de criză. Guvernul Germaniei încearcă să antreneze uh, zona euro și statele sale într-o deflațiune economică generaliza generalizată cu consecințe nefaste. În lipsa unor fonduri structurale adecvate și a unor resurse bugetare suficiente, și aflați în uh, posibilitatea de a nu putea devalua, echilibrele bugetare sunt supuse unei uh, uh, presiuni foarte mari pentru a putea plăti salarii. Deci, în primul rând, asistăm la o reducere a cererii interne, care duce la o creștere negativă din al doilea trimestru 2008, chiar înainte de declanșarea crizei privind lichiditățile. În al doilea rând, asistăm la o creștere a datoriei private a gospodăriilor cu venituri modeste și medii, a cărei puteri de cumpărare a uh, scăzut foarte mult îndatorarea lor pentru a cumpăra case a fost afectată de ingineriile financiare în Spania, Marea Britanie și în Irlanda cu consecințe nefaste, consecințe pe care le-am uh, constatat cu ocazia crizei subprime-urilor. Stimați colegi, dacă ascultăm uh, dezbaterile de la comisie, un număr foarte mare de deputați uită învățămintele acestei crize. Această criză este încă în toi Relansarea este foarte fragilă pentru că Uniunea Europeană și Comisia, dar și președintele Eurogrupului și a Băncii Centrale Europene, pe care l-am auzit luni în cadrul Comisiei, incită statele membre să adopte prematur politici de ieșire din criză, care sunt adevărate planuri de austeritate generală. Aceste politici riscă să ucidă în ou creșterea, care abia e, abia, abia e pozitivă, ori capacitatea de finanțare rămâne foarte scăzută. Aceste politici vor, fi, vor eșua în Spania, Grecia, aceste țări nu vor putea reduce deficiturile, vor uh, agrava șomajul și vor crește tensiunile sociale. Raportul Gigold atrage atenția asupra acestor dezechilibre macroeconomice. Versiunea finală acestui raport, uh, amendată de către PP-ul și de către liberali, refuză refuză să condamne deflația salarială. Însă dezbaterea deschisă de, deschisă de Sven Gigold trebuie salutată în momentul în care dogmele neoliberale periclitate de criză revin în atenția noastră a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. În numele grupului ALDE are cuvântul domnul Termosa I. Balcelis mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i felicit pe raportor, pe domnul Sicluna, care cunoaște foarte bine băncile centrale, și pe domnul Sven Giegold. Cu dumnealor și cu ceilali raportori am avut multe discuții și am ajuns la multe amendamente de compromis. Aș vrea să vă vorbesc despre moneda euro. Eu m-am implicat recent în politică. Până acum 9 luni eram profesor de macroeconomie la Universitatea din Barcelona. În toamna anului 2008 eram la Londra, unde locuiam cu familia din motive academice și am văzut în direct cum s-a prăbușit lira sterlină cu 30% în foarte puține săptămâni. Dintr-o dată toți colegii mei englezi au sărăcit și în momentul de față liber, lira sterlină încă nu și-a revenit. Și văzând căderea lirei sterline, nu îmi imaginez care ar fi fost valoarea pesetei dacă ar fi existat. Sunt niște ani groaznici de criză economică și globală și am văzut un lucru, că euro a fost un element de echilibru. Practic, e singura monedă occidentală care nu a dus la sărăcirea cetățenilor euro. Moneda euro a fost un liman, practic, în acest uh, ocean de uh, tulburări financiare. Un uh, finanțist foarte cunoscut a publicat o carte elogioasă despre moneda euro, recunoscând că euro este într-adevăr o reușită și că este viitoarea monedă internațională. Moneda euro nu e în criză. Crizele fiscale din anumite țări membre creează greutăți monedei euro. Euro e un exemplu glorios de, union, de uniune monetară din care se expiră China, India, Brazilia sau Rusia. Moneda euro nu este o, un risc pentru economiile din zona Mediteranei. Nu e o șansă de a se integra în practicile mai avansate din zona centrală europeană. În raportul discutat astăzi se vorbește despre intervenționismul statal în ceea ce privește moneda din China, care a dus la dezechilibre globale foarte mari, cauzând criza. În zona euro nu trebuie să sancționăm țările și teritoriile care exportă cel mai mult. Din istoria crizelor financiare am văzut că recuperarea financiară devine de pe urma acestor exporturi. E drept că Germania trebuie să-și relanseze consumul și să fie din nou motorul creșterii economice, însă în niciun caz nu trebuie să renunțe la potențialul său exportator. Eu sunt un liberal din Catalunia, iar Catalunia, care generează 28% din exporturile spaniole, prezintă de asemenea un raport foarte ridicat între exporturi și PIB. 30% practic uh, din PIB e reprezentat de exporturi. Deci nu putem să sancționăm, să penalizăm exportatorii. Uniunea Europeană însă trebuie să facă un... Banca Centrală Europeană ar trebui să fie mai transparentă. Ar trebui, de exemplu, să se publice discuțiile care au loc la dumneavoastră, așa cum face trezoreria americană. Vă mulțumesc încă o dată. Domnul Filip Lambert are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Trichet, aș fi dorit să-mi fac intervenția în franceză, dar având în vedere că doresc ca domnul comisar Ren să mă înțeleagă foarte bine, voi vorbi în engleză. Plecând de la situația de astăzi, aș vrea să vorbesc despre viitor. Avem deficituri publice imense și nesustenabile și vezi nu sprijină astfel de deficite. În al doilea rând, nu putem ignora faptul că deja avem inegalități sociale imense și ele se înrăutățesc. 16% dintre europeni eh, sub pragul sărăciei, nu e puțin. 40% dintre tinerii spanioli eh, de sub 25 de ani eh, sunt șomeri, nu e puțin și așa mai departe. Resursele sunt puține și toate aceste lucruri înseamnă că e nevoie de investiții în infrastructură, în educație, în cercetare și inovare și așa mai departe. Deci noi considerăm că trebuie să schimbăm viteza. Herman Van Rompuy a spus după summitul din februarie că avem nevoie de o mult mai bună coordonare a politicii macroeconomice. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că în ceea ce privește cheltuielile de la buget, avem nevoie de mai multe controle ex ante. Grecia, în Grecia 4% din PIB uh, sunt pentru uh, cheltuieli militare, uh, au, forțe, au forțe aeriene la fel de mari ca și Luftwaffe. Cum e posibil pentru o țară atât de mică? Dar când ne uităm la cheltuieli, dacă intervenim doar la cheltuieli, nu vom reuși. Trebuie să ne coordonăm uh, veniturile din impozite Trebuie să le echilibrăm veniturile din impozite uh, și să sporim veniturile de pe urma capitalurilor. Avem nevoie de o contribuție eficiență din partea întreprinderilor, nu doar pe hârtie. și acest lucru înseamnă că avem nevoie de uh, rapoarte de țară. Trebuie să aplicăm uh, taxa pe emisiile de dioxid de carbon uh, și așa mai departe trebuie să obținem venituri la buget și nu putem face acest lucru doar cerând țărilor să-și coordoneze politicile. Avem nevoie de mai multă integrare. Dacă nu facem acest lucru și guvernele noastre sunt incapabile să reconcilieze eh, nevoile reechilibrării bugetelor și nevoile de investiții, cred că nu vom reuși. Uniunea Europeană se află într-un moment de cumpănă Trebuie să alegem între o integrare sporită, nu doar coordonare, și declin. Lecția pe care am învățat-o la Copenhaga este faptul că nu doar nu am reușit să obținem un acord în domeniul schimbărilor climatice, ci și că faptul că Uniunea Europeană nu mai avea nicio importanță dacă nu e unită. Pierdem prea multă vreme cu coordonarea și prea puțină vreme um, acționând împreună. Colegi. Vă mulțumesc, dragi colegi. Are cuvântul acum doamna Swinburne în numele conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc. Eu vin dintr-un stat care nu face parte din zona euro. Nu știu dacă uh, părerea mea e așa de importantă ca altor colegi. În prezent, problemele uh, euro, zonei euro ar trebui să fie rezolvate de membrii săi. Însă Europa nu este izolată. Uh, pe noi uh, ne afectează și pe noi uh, criza economică și financiară, ca și pe uh, statele din zona euro. Gestiunea finanțelor în uh, uh perioade de uh, Uh, bogăție, uh, ne arată cum gestionăm acum problemele. Uh, mă întreb dacă avem această monedă euro, nu ar trebui să avem o abordare comună, pentru că uh, reacțiile diferite la criza economică ne arată că, uh, într-adevăr, măsurile uh, diferă în funcție de atitudinile față de um, criză. Noi, în am, Marea Britanie, am cheltuit în anii buni mai mult decât ne permiteam și aveam impresia că acești bani vor ține la nesfârșit. Chiar săptămâna trecută, uh, Uh, un uh, reprezentant al guvernului a venit și a pretins în fața unei comisii de la Parlamentul nostru spunând că, iată, cu o baghetă magică putem face bani. Germania își dă seama că politicile din uh, trecutul recent s-au axat pe folosirea stimulentelor guvernamentare pentru a stimula activitatea în sectorul privat, însă nu își relansează cu adevărat situația economică. Uh, alte state au consolidat uh, sistemul bancar. A sosit însă momentul ca uh, sectorul privat să aducă bani la trezorerie. Să nu uităm că cetățenii noștri care lucrează din uh, greu, care trudesc, ar trebui să uh, nu fie atât de afectați. Companiile private ar trebui să creeze un adevărat sector privat care să reușească uh, să scoată din uh, uh, această situație gravă țările noastre. Politicile economice din ultimii ani, inclusiv în țara mea, ar trebui să fie revizuite radical. E o schimbare inevitabilă. Mulțumesc. Domnul Salavracos. Sorry. Jürgen Klute. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, m-am înșelat, domnul Jürgen Klute. Ja, vielen Dank a Vă mulțumesc. Domnule președinte, domnilor și domnilor, aș vrea să profit de ocazie pentru a îndrepta, pentru a-mi îndrepta din nou privirea către Grecia. Deoarece situația din Grecia e importantă pentru zona euro. Aș vrea însă să fac trimitere întâi la spusele doamnei Merkel. Aceasta a spus că ar trebui să excludem uh, Grecia de la niște posibile ajutoare. E imposibil, deoarece pe de o parte ne considerăm o comunitate cu un uh, destin comun, iar acum, când apare prima criză, se încearcă să se excludă practic o țară din acest sistem, ceea ce e inacceptabil pentru mine. Ar fi o declarație de faliment pentru Grecia. Ar însemna să renunțăm, să ne dăm bătuți în fața acestei crize financiare care a afectat foarte multe țări în Uniunea Europeană. Multe țări au fost ajutate. De ce să nu ajutăm acum și Grecia? Lucrătorii din această țară și din alte țări, din Portugalia, de exemplu, ar trebui ajutați deoarece și acolo suferă foarte mult. Cum le putem explica cetățenilor din aceste țări uh, să, că trebuie să plătească în timp ce tot ei, practic, au sprijinit băncile prin contribuțiile lor? Dacă vom alege o astfel de cale, proiectul european s-ar duce pe apa sâmbete. E drept că putem critica ce s-a întâmplat în Grecia, Colegii greci știu acest lucru, există multe lucruri care trebuie corectate în această țară, însă, deși criticile sunt corecte, această criză nu e responsabilitatea unică a Greciei. Deciziile la nivel financiar au fost uh, luate în mare măsură și de BCE. Există țări, precum Germania, care exportă foarte mult În timp ce alte țări, practic, uh, au o atitudine reactivă. Și de aceea e important să ajutăm aceste țări atunci când trec printr-o perioadă de criză. Nu avem cum să nu ajutăm Grecia, deci trebuie să nu avem cum să avem o poziție asemănătoare cu cea a Statelor Unite ale Americii. Acestea sunt revendicările grupului meu. Aici închei. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Salavracos. Mă scuzați, voi vorbi în limba maghiară și dau cuvântul domnului Salavracos. Domnule președinte, data de 25 martie 1957, uh, când s-a semnat tratatul de la Roma, s-a creat Uniunea Europeană. Pe 25 martie 1821 s-a născut Grecia. În această um, zi uh, de martie 2010, întreaga economie greacă este o situație foarte dificilă. Știm că dintre cele 15 țări din zona euro, 6 au un deficit public imens, o datorie publică imensă. Știm uh, cu toții aici că cele 30 de țări ale OCDE au uh, un deficit foarte ridicat, uh, mai ridicat decât limitele tolerabile. Și în cadrul acestei crize economice țările europene încearcă să-și rezolve problemele uh, imprimând mai multe bancnote. Grecia a luat măsuri foarte severe, măsuri de austeritate și cetățenii au ajuns la limita supertabilului. Unii aș spune Grecia nu are decât să plătească pentru greșelile ei, dar nu suntem singuri responsabili pentru acest lucru. Să nu uităm că Grecia importă din alte țări europene, mai ales din Germania și că 15 și că importurile sale sunt superioare cu 15 miliarde de euro importurilor. Nu trebuie să uităm acest lucru. Nu trebuie să uităm faptul că atacurile speculative uh, va crea o situație politică care va influența întreaga politică. Vă rog să respectați timpul de luare a cuvântului. Un punct de ordine. Domnule președinte, trebuie să se scrie în procesul verbal că apoi colegii vor trebui să voteze, așa că dacă nu se respectă timpul vom avea probleme majore. Domnul președinte, aveți dreptate. Vă rog, fiți disciplinați, respectați timpul de luare a cuvântului. Are cuvântul acum domnul Hans-Peter Martin. Danke. Herr Trichet, zunächst Chapeau. Vă mulțumesc. Domnule Trichet, trebuie să spun jos pălăria pentru tot ce ați făcut în ultimii ani. Însă în același timp, trebuie să recunoașteți că sute de milioane de oameni își țin răsuflarea pentru că sunt foarte îngrijorați uh, în legătură cu situația din, legată de moneda unică europeană. Mă întreb cum intenționați să refinanțați economia și cum Uh, veți uh, ieși din acest, uh, din acest noian de lichidități. Sunt uh, multe persoane îngrijorate în legătură cu inflația și aș dori să vă uh, avertizez în legătură cu situația din Germania, eșecul din Germania. Eu vorbesc în calitate de austriac. Aceasta este o țară care a adus solidaritate și stabilitate în uh, Europa. Nu ar trebui penalizată pentru acest lucru. Nu putem permite unora să plătească oalele sparte ale altora. Vă mulțumesc. Äh, domnul Balz. Mulțumesc. Mă exprim acum în uh, numele grupului PPE și pot să vă spun că sunt uh, foarte mulțumit de raportul uh, prezentat privind activitatea Băncii Centrale Europene. S-a colaborat foarte bine între raportori, între domnul Cicluna, între domnul Tremosa și raportul este foarte echilibrat. Domnul Trichet și domnul Ren au subliniat și ei acest lucru. Suntem într-o criză care a început în anul 2008 și situația este foarte dificilă. Pe ansamblu, Banca Centrală Europeană a reacționat foarte bine, în mod chipzuit, iar raportul domnului Cicluna oglindește foarte bine acest lucru. Cred de asemenea că Banca Centrală Europeană nu se află într-o situație ușoară și nici uh, pe viitor uh, lucrurile nu vor fi ușoare, din potrivă. Trebuie să lăsăm în urmă această criză, însă pentru asta e nevoie de măsuri de reglementare. Și aici intervin multe provocări pentru Banca Centrală Europeană. În viitorul imediat e important ca Banca Centrală Europeană să facă tot posibilul pentru a avea stabilitate în zona euro, pentru ca economia noastră să-și mențină direcția corectă. Domnului Trișe ar vrea să-i spun că Ceea ce privește dialogul monetar pe care l-am avut luna trecută, dumnealui a insistat asupra independenței financiare. A vorbit de asemenea despre crearea unui Consiliu European pentru riscul sistemic. E o sugestie foarte importantă, iar dumneavoastră, domnule Trișe și ceilalți membri ai Consiliului Director, v-ați luat angajamente în acest sens. De asemenea, să nu uităm că în rapoartele viitoare ale Băncii Centrale Europene, aceste elemente trebuie analizate cu mare atenție. Domnul Gianni Pitel are cuvântul acum. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Trișe, stimate domnule comisar, Gravitatea situației a fost descrisă în mod punctual. Acum trebuie să ne concentrăm pe terapie. Primul punct al acestei terapii nu poate să fie decât o guvernanță europeană, fără care datoriile devin din ce în ce mai puțin sustenabile. Grecia trebuie ajutată și trebuie să evităm efectul de domino înspre țări europene ale căror economii sunt caracterizate de un nivel scăzut de competitivitate și care au datorii mari o guver adevărată guvernanță europeană trebuie să garanteze trei lucruri. În primul rând, o politică de creștere economică. Doi, instrumente financiare adecvate pentru a sprijini această creștere. Trei, o politică pentru gestionarea urgențelor. În această dimineață am ascultat multe intervenții care au vorbit despre virtuțile monedei euro. Sunt absolut de acord. Dar de ce să nu ne gândim la euro ca o monedă care să ne, serve- să ne salveze nu doar de inflație, dar Uh, și cu un mic debit virtuos garantat să ne asigure lichidități uh, mai multe pentru a lansa un mare program european de investiții prin euroobligațiuni. Și pentru gestionarea crizelor, eu sunt de acord cu ideea creării unui fond monetar european care ar fi o soluție uh, logică și bună. Dragi colegi, aș vrea să spun în concluzie foarte clar că în această fază nu are rost să pierdem timpul să așteptăm să treacă situația dificilă. Dacă Uniunea Europeană nu dă dovadă de curaj astăzi, când o va face? Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Sharon Bowles. Domnule președinte, domnule Trichet, domnule comisar, stimați colegi, am avut o săptămână foarte încărcată la comisie cu președintele Băncii Centrale Europene și vicepreședintele Băncii Centrale Europene la uh, audierea noastră. Cu toții suntem de acord că o mai uh, supraveghere puternică a statelor membre cu statistice adecvate pentru a permite o intervenție din timp uh, sunt condiții foarte importante. A început activitatea, inclusiv în ce privește compilarea datelor Eurostat și comisia care dorește să își asume un rol mai puternic pentru a ne ajuta ajuta. Însă trebuie să mai respectăm și alte condiții decât pactul de stabilitate economică. O uh, opțiune ar fi, de exemplu, măsuri care să ducă la macrostabilitate economică. Însă să nu uităm că în 2001 uh, a fost uh, o dispută în legătură cu avertizarea acordată Irlandei. Știm care este legea, uh, le, lecția exercitarea disciplinei în uh, perioade de restriște este și mai greu decât în, perioade în, care, în perioada în care sunt uh, bani. În ceea ce privește dezechilibrele între statele membre, cred că ar trebui să ne axăm pe pierderea competitivității, care câteodată merge mână în mână cu uh, întârzierile datorate pieței unice și cu lipsa reformelor structurale radicale, inclusiv uh, reforma pensiilor. Uh, pentru că statele membre nu au un, uh, o baghetă magică pentru a evita deficitele. Așa cum spunea domnul Trichet, lichiditățile uh, de pe piață oferite de către BCE au fost uh, cu adevărat o mană pentru piață, dar ele nu au ajuns la uh, piața reală, ci ele au fost investite în fonduri speculative și, din câte am înțeles, unele au reajuns chiar la BCE. În uh, anumite cercuri, o astfel de activitate este chiar o primă bine meritată. Deci mă întreb dacă ar trebui cu adevărat să, uh, ascult, uh, să urmăm sfaturile unor astfel de bănci. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Tremopulos. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș vrea să vă spun că, după părerea mea, aceste rapoarte sunt uh, deosebit de importante. În uh, aceste dezbateri pe care le avem acum se vorbește și despre coeziune socială, așa cum nu se făcea în trecut și trebuie să ne dăm seama că, schimba, că a existat o schimbare radicală în ceea ce privește direcția noastră politică. Suntem, vorbim despre ce s-a întâmplat în 2009. Știm că în 2010 în Grecia, de exemplu, au avut loc evoluții fundamentale. Ne dăm seama acum că pe lângă Uniunea Monetară avem nevoie de o Uniune politică. Uniunea Europeană trebuie să aibă o rețea, să aibă un filet de siguranță pentru pânză de siguranță, o plasă de siguranță pentru coeziunea socială. Trebuie să subliniez faptul că productivitatea Greciei nu era cu mult sub nivelul mediu din uh, cele 27 de state membre. Datele Eurostat confirmă acest lucru pentru 2007 și 2008. În 2008 eram la 97 de la acest nivel. În ceea ce privește deficitul public în Grecia în ultimii ani, acesta a fost cauzat de o reducere a veniturilor, o reducere a veniturilor care veneau din străinătate, era vorba de marină, de turism, însă era vorba și de cheltuielile publice. Bineînțeles că a existat risipă în Grecia, în sectorul public sunt angajați mult prea mulți funcționari, toate acestea trebuie să se schimbe, e drept. Și e clar că avem totuși nevoie de un anumit nivel de protecție socială. În momentul de față trebuie să evităm ca cei cu venituri reduse să fie cei mai loviți. E nevoie de schimbări, e nevoie de asemenea de un control al finanțelor care au scăzut uh, atât de mult. Cei care sunt la limita sărăciei nu ar trebui să ajungă sub pragul sărăciei. În momentul de față are loc un summit european la Bruxelles, iar acum, în raportul Gigold, ar trebui să semnalăm un lucru și anume că trebuie să ne schimbăm puțin poziția față de pactul de stabilitate. În orice caz, nu trebuie să recurgem la femei, deoarece asta ar însemna că avem o atitudine puțin fiabilă. Vă mulțumesc, domnul Van Dalen. Voorzitter, terecht gingen de heer... Domnule președinte, domnule comisar Rehn, aveți dreptate să vorbiți despre situația de astăzi. Poziția Greciei în zona euro este foarte dificilă și, din câte văd eu, răspunsul uh, este cel al FMI-ului Fondul Monetar Internațional este cel care poate să ajute Grecia să iasă din această situație foarte dificilă. Dacă nu, trebuie să tăiem nodul gordian, trebuie să avem acțiuni uh, foarte hotărâte. Când a aderat la zona euro, Grecia era atât de uh, la fel de imprevizibilă ca și uh, oracolul din Elfi din Delphi. Țările europene sunt cele uh, care au uh, creat această situație de criză și nu au dreptul acum uh, să acuze pe cineva. Și în acest sens sunt de acord cu domnul Trichet și domnul Ren. Știați că cifrele Greciei când uh, i-a aderat la zona euro nu erau cele corecte, erau incomplete. Puteți să-mi dați un răspuns clar la acest lucru? Mulțumesc, domnule Van Dalen. Are cuvântul acum un minut domnul sau doamna Angurakis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în 25 martie să urez succes compatrioților mei, pentru că această criză are consecințe nefaste asupra cetățenilor europeni și ea nu ne permite să ne ridicăm de la pământ. Există un adevărat regim uh, terorist uh, împotriva muncitorilor. S-a început uh, această luptă împotriva drepturilor fundamentale și asta doar pentru a genera și mai multe venituri care ajung în buzunarele capitaliștilor. Um, această criză care este orchestrată chiar în Uniunea Europeană are consecințele pe care le știm cu toții. De la uh, începutul proiectului european, uh, crize, um, pensiile și salariile nu continuă decât să scadă și am înțeles uh, care este situația. Uniunea Europeană încearcă să ajute băncile și companiile de asigurare, lăsându-i pe uh, muncitori, pe oamenii care lucrează să uh, plătească oalele uh, sparte. Trebuie să ne luptăm pentru victoria socialismului și pentru drepturile cetățenilor. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Blum. Uh, uh, Domnule președinte, se pare că aici trăim într-un univers paralel. Se vorbește despre succesele monedei euro. Haideți să coborâm cu picioarele pe pământ. Șomajul, șomajul printre tineri. În peninsula iberică și în multe țări din zona euro e un fenomen cronic. A, a ajuns la 30-40% de ani de zile și n-are nimic de a face asta cu criza. E un dezastru. PIB-ul pe cap de locuitor în SUA e cu mult mai ridicat decât cel din UE. Uh, în zona pacifică, de exemplu, e cu mult mai ridicat. Moneda euro nu a reprezentat un succes, e o monedă care se prăbușește în fața ochilor noștri. E vorba de niște principii economice de bază. De ce avem această criză în Grecia sau în Portugalia? E vorba de gestionarea monedelor, indiferent dacă aceste țări fac parte dintr-o zonă uh, monetară comună. Politicile au dat greș și asta e clar. Și aș vrea acum să mă mai refer la un lucru, dacă îmi permiteți. Există două feluri de oameni. Cei care generează um, bogăție, care lucrează în sectorul privat și ceilalți care cheltuie bogăție, politicienii și birocrații. Și, mai, și sunt mult și sunt uh, prea mulți uh, cei din ultima categorie. Ei sunt paraziții care trăiesc, practic. Și atâta timp când nu scăpăm de acești oameni, lucrurile se vor înrăutăți. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Corneliu Vadim Tudor. Intervenție fără microfon. Microfon, please. Excuse me, sir

Domnul Langen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi domnului Trișef în mod foarte călduros pentru activitatea sa din ultimii șase ani și doresc să mulțumesc și domnilor raportori pentru rapoarte care pot fi sprijinite de majoritatea Parlamentului. Domnule comisar Ren, um, aveți o treabă foarte grea de făcut și sper că Comisia va avea în sfârșit curajul să facă o propunere de a modifica pactul de stabilitate și creștere. Nu cred că acest lucru se va putea face prin guvernanța economică a miniștilor de finanțe, pentru că nu au făcut-o în trecut. E nevoie de mai multă automaticitate. Avem nevoie de reacții automate când apar problemele. Și acest lucru trebuie să se facă um, sub coordonarea Băncii Centrale Europene și a Comisiei. Acesta trebuie să fie rezultatul summitului. Câteva observații în legătură cu ceea ce a spus domnul Trichet despre zona euro. Mă bucur de faptul că ați spus că avem nevoie de o competitivitate la nivel mondial. Nu e vorba doar de concurența între două state europene, e vorba de concurența cu Statele Unite și cu statele din Asia. În al doilea rând, Uniunea Europeană are o situație echilibrată, bugetară echilibrată, eh, grație statelor care um, au surplusuri bugetare. Nu se poate crea creștere economică fără exporturi. Trebuie să se poată exporta. Germania este dată ca exemplu, dar nu este suficient acest lucru și noi mai avem multe de făcut, trebuie să ne consolidăm bugetul, să nu subestimăm aceste eforturi. Cine poate să spună că cei care au făcut uh, bine trebuie pedepsiți și cei care au făcut rău trebuie uh, re- recompensați. Podimata. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i felicit pe cei doi raportori care au uh, făcut o muncă excelentă în condiții uh, nu ușoare. Auzim și acum voci uh, divergente. Unii spun că ar trebui să punem în aplicare un mecanism european care să funcționeze în caz de nevoie un fel de plasă de siguranță pentru a asigura stabilitatea zonei euro. Cu siguranță, Grecia e responsabilă de situația actuală, însă sunt și alte elemente. Există răspunderea colectivă. Uniunea Europeană poate să ofere multe, însă are și slăbiciuni nu se dorește să se recunoască că există o diferență mare între nivelul de competitivitate dintre țările care fac parte din zona euro. De aici intervin problemele legate de uh, situația actuală. E clar că Grecia a fost de asemenea ținta atacurilor speculanților. Gândiți-vă însă și ce s-a întâmplat cu Portugalia, cu Italia, cu Spania Nimeni nu știe ce se va întâmpla. Iar aceste atacuri au uh, arătat care sunt punctele noastre slabe. De aceea cred că e nevoie de un nou model de coordonare economică, o coordonare consolidată, un model de guvernare economică prin care să se respecte regulile pactului de stabilitate și de creștere. Prin acest model, însă, trebuie să mergem mai departe decât această simplă coordonare economică, să avem o adevărată coordonare cu niște criterii comune pentru a ne atinge obiectivele comune ceea ce privește locurile de muncă și dezvoltarea durabilă. Vă mulțumesc, doamnă Podimata. Are cuvântul domnul Ole Schmidt. Tack, herr talman, eh, herr kommissionär och herr Trichet. Euron har fyllt 10 eh, år i stort sett. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Trichet. Vă mulțumesc. Sett sitt slut Cred că euro a trecut un test în ultimii 10 ani. Acum ne aflăm în vremuri tulburi, însă sunt sigur că acum adoptăm uh, măsurile cele mai importante pentru o adevărată soluție europeană cu crearea acestui fond uh, monetar european. Domnul Trichet are dreptate și dacă nu reușim acest proiect ar fi mare păcat. Banca Centrală Europeană s-a acționat ca o fortăreață și a, a uh, rămas uh, puternică și fermă în ciuda a, uh, furtunilor financiare. A, a fost o adevărată oază de stabilitate și Europa a reușit să exporte această stabilitate, stabilitate și înspre exterior. S-au creat mii de locuri de muncă care sunt foarte importante în vremuri de restrice, restriște. Grecia nu poate să dea vina pe moneda unică europeană indiferent care e moneda ta, dacă ai uh, o datorie mare și deficituri importante, ar, e, vei avea probleme. Ar fi fost și mai rău dacă nu ar fi avut uh, cooperarea din zona euro am fi avut uh, speculări și mai mari, devaluarea monedelor și cu toții știm care ar fi rezultatele unor astfel de uh, mișcări. Eu uh, am uh, uh, am făcut parte din Comisia Financiară din Suedia, deci știu despre ce vorbesc. Uh, cred că e nevoie de o supraveghere financiară mai strictă și o mai bună coordonare a politicilor economice din Europa. Coordonarea financiară o adevărată cooperare financiară demnă de acest nume e mai mult decât necesară. Domnule președinte, se tot vorbește despre uh, speculație. Dacă ne uităm la situația din Suedia din uh, anii 90, în care speculația era în floare în Suedia, ne dăm seama că a fost bine că am reușit să luăm măsurile potrivite la timp. Știam că sunt măsuri dure, dar că sunt necesare și uh, alte țări ar trebui să urmeze uh, modelul nostru. Vă mulțumesc, domnul Cerneschi. Domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte al Băncii Centrale Europene, nu vor, doresc să folosesc limbajul militar folosit de antevorbitorul meu. Acest limbaj militar nu este oportun aici. Eu sunt reprezentant al unui grup politic în Parlamentul European, din care majoritatea delegațiilor provin din afara zonei euro. Doar două dintre delegațiile din grupul nostru sunt din zona euro, de aceea poziția mea va fi puțin diferită. Cifra 3, numărul 36 ar putea fi concluzia intervenției domnului Trișe. Doar 36 deputați uh, l-au ascultat. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă faptul că eurodeputații nu cred că Banca Centrală Europeană poate să aducă un adevărat răspuns crizei, că este um, un colac de salvare. Domnul Trichet a spus că însăși zona euro este o valoare în sine, dar apoi a spus că criza a afectat Grecia. Deci iată o contradicție, pentru că Grecia este în situație din criză. De ce? Pentru că a intrat prea repede în această oază de stabilitate. Trebuie să evităm astfel de afirmații. Are cuvântul acum domnul Nicolaus Huntis. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegii care au spus că această criză nu s-a încheiat. Situația economică e foarte gravă în multe țări, șomajul e în creștere, iar măsurile luate pentru a face față deficitului de multe ori eh, sporesc eh, efectele crizei. Domnule Trișe, vă vorbesc eh, aici din punct de vedere al instituțiilor. Dumneavoastră nu ați văzut că această criză urma să, să vină. V-ați ascuns, practic, în spațiile principiului conform căruia fiecare trebuie să-și rezolve propriile probleme. Acum ni se repetă același lucru în legătură cu deficitul și pactul de stabilitate. Problema pe care o are însă Uniunea Europeană și problema pe care o are Grecia nu e legată neapărat de o stare sănătoasă a finanțelor. Știți că Uniunea Europeană trebuie să-și plătească datoriile, însă de asemenea am căzut uh, victime speculanților eu vreau să vă spun că, după părerea mea, trebuie modificat pactul de stabilitate. Trebuie să insistăm asupra punerii sale în aplicare în timp de recesiune. Asta ni se spune, însă astfel s-ar crește șomajul, ar crește inegalitățile socioeconomice și toate perspectivele de creștere, practic, ar fi eliminate. Mulțumesc, domnul Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Grecia și uh, proiectul zonei euro este foarte dificil. Cred că ajutorul uh, financiar pentru Grecia ar uh, trebui uh, să vină de la Fondul Monetar Internațional, care chiar el spunea că e, se află în situația și poate ajuta Grecia. Uh, unii colegi spun că problema e de ordin politic, însă dacă uh, Grecia nu vrea să se întoarcă înspre Fondul Monetar Internațional, am putea să uh, creăm și noi un organism de acest tip. Sigur că trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Pactul de creștere și de stabilitate trebuie să fie mai strict aplicat pentru a ajuta pe membrii zonei euro să respecte criteriile, să respecte regulile. Trebuie să aibă loc inspecții foarte clare și audituri uh, fiabile uh, pentru bugetele din statele membre. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Zeghedi. Mulțumesc, domnule președinte. o mare lipsă al acestui raport este faptul că nu se că vinovații nu sunt uh, numiți. Ar trebui uh, ca vinovații să fie numiți pentru că nu cei care nu plătesc impozitele sunt vinovați de această criză, ci companiile multinaționale și băncile au creat această criză. În Ungaria, o companie multinațională, dacă dorește, de exemplu, să se stabilească în această țară, uh, trebuie să obțină autorizare de funcționare, apoi uh, angajează personal, dar uh, acest personal nici măcar nu poate să se reunească în sindicate. Iată irregularități care contribuie la criza economică. Fiecare trebuie să-și asume propria responsabilitate în această criză. Mulțumesc. Are cuvântul acum uh, domnul Garcia Margallo. Nu este. Atunci are cuvântul uh, domnul Sanchez Presedo. Domnule președinte, această criză e cea mai gravă în 8 decenii și cea mai gravă de la începutul proiectului comunitar. A început cu criza subprime în SUA, după falimentul băncii Lehman Brothers și acum uh, a intrat într-o a treia fază după ce PIB-ul a scăzut cu 4% în 2009, avem peste 29 de milioane de șomeri, iar datoria, superio- eh, datoria publică depășește 80%. Banca Centrală Europeană a menținut lichidități în sistem folosind mecanisme neconvenționale pentru a încuraja creditarea și colaborând cu instituțiile monetare. Acum ne așteptăm la o recuperare moderată și nu există presiuni inflaționiste, de aceea trebuie să contribuim la mm, consolidarea creditelor. O retragere mm, ă, prea rapidă a acestor măsuri ă, neconvenționale ar putea pune totul în pericol. Criza ne-a arătat că trebuie consolidat pilonul monetar și economic. Trebuie să supraveghem uh, evoluția prețurilor principalelor active financiare, să vedem care este nivelul de îndatorare privat. 20 de state membre sunt într-o procedură de deficit excesivă. Trebuie consolidate finanțele publice. Asta trebuie să se facă însă în mod coordonat și uh, inteligent, uh, să încurajăm cererea, să reactivăm economia și să creștem potențialul de creștere economică și de crearea locurilor de muncă. Doar așa putem schimba lucrurile. Trebuie corectate uh, dezechilibrele globale. Avem nevoie de o Uniune mai echilibrată. Însă dacă nu ne creștem competitivitatea și colaborarea monetară la nivel internațional, nu avem cum să um, obținem toate acestea. Trebuie corectate dezechilibrele de la uh, balanța de plăți. În ceea ce privește Grecia, această țară merită solidaritatea noastră și sprijinul nostru. E vorba de subsidiaritate și solidaritate, două fețe ale aceleași uh, monede. Euro e mai mult decât o monedă, așa cum a spus domnul Trichet în franceză, engleză și germană. E destinul nostru comun și eu repet asta în spaniolă, o limbă comună. Și o voi spune acum și în greacă, limba care exprimă cel mai bine vocația noastră comună. Euro este destinul nostru comun. Vă mulțumesc, domnul Pedicop Gallagher. Vă mulțumesc, domnule președinte. Criza economică a avut uh, un impact negativ asupra statelor membre. Rata șomajului în Uniunea Europeană au explodat, a explodat pur și simplu și, din păcate, tinerii sunt cei mai afectați de acest fenomen finanțele publice din multe state membre au fost uh, subminate, au fost uh, atacate de această criză. Deci, pentru a rezolva această problemă, guvernul irlandez a luat măsuri decisive între în anii 2008 și 2009. Și Deficitul a fost stabilizat la 11% din PIB, după ce în 2008 era la 14% din PIB. Măsura, măsurile adoptate de către guvernul irlandez au fost apreciate de către piețele internaționale. De la sfârșitul lunii decembrie, costul împrumuturilor uh, irlandeze s-a stabilizat. Și din câte am înțeles, în această săptămână, la reuniunea uh, Comisiei de Afaceri de la Banca Centrală Europeană, uh, acțiunile guvernului irlandez au fost lăudate. Irlanda, în multe, din multe puncte de uh, vedere, se află înaintea altor state, țări uh, precum uh, Statele Unite, care au deficituri foarte importante, mai mari de 10%, trebuie să treacă la uh, ajustări sustenabile pentru a aduce ordine în finanțele publice. În concluzie, a spune, domnule președinte, Irlanda este o destinație activă pentru uh, afaceri, având în vedere măsurile guvernului și vom menține rata de 12% de deficit. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Ziobro acum. Panie Przewodniczący, Domnule președinte, criza care se extinde în zona euro ne arată ce pericole uh, se află în perspectiva proiectelor europene care nu se bazează pe uh, o analiză costuri-beneficii mai ales atunci când acestea acoperă mai multe țări cu diferite situații economice. Ne întrebăm de ce unele țări au trebuit să intre în zona euro la un moment dat. Proiectul euro, la un moment dat, uh, nu a mai fost atât un proiect economic, ci unul politic în, cu obiectivul de a grăbi integrarea europeană și uh, această accelerare uh, este uh, un element pentru care cetățenii europeni vor trebui să plătească un preț mare pe viitor. Problema structurală identificată de economiști este datoria publică exagerată și lipsa de disciplină în finanțele publice. Statele membre sunt responsabile de finanțele lor și aceste probleme trebuie rezolvate de la țară la țară. Mulțumesc. Vă rog, un singur minut are cuvântul doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, am citit raportul cu oarecare uimire, iar intervențiile de azi dimineață nu fac decât să-mi întărească convingerile. Cu câteva excepții, e vorba de restricții bugetare, de a controla inflația, iar pactul de stabilitate uh, arată că 20 din 27 de țări nu respectă criteriile. Se cere o guvernare economică, e drept, însă noi vrem o Europa politică care să stăpânească um, opțiunile politice. Criza din Grecia ne arată foarte multe lucruri. Acum Germania controlează lucrurile și își impune exigențele. Banca Centrală trebuie să intervină direct cumpărând bonuri de trezorerie. Banca Centrală Europeană a salvat multe bănci, însă în cazul unor țări ca Grecia, aceleași persoane plătesc coalele sparte funcționarii, pensionarii, deși țările lor au căzut victime speculei financiare. Nu avem nevoie de reforme, avem nevoie de o Europa economică și socială în slujba majorității populației și nu doar a unui grup restrâns de cetățeni. Vă mulțumesc, domnul Pașca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul cu privire la declarația anuală pentru 2009 privind zona euro și finanțele publice descrie situația din anul 2009. Evident, economia, ritmul de creștere economică în Uniunea Europeană a scăzut de atunci, ceea ce a făcut ca datoria publică în statele membre să explodeze. Și știm că situația e diferită de la țară la țară. De asemenea, știm că măsurile de combatere a crizei și ele sunt diferite de la o țară la alta. În ciuda măsurilor Uniuni, ă, încercărilor Uniunii Europene de a avea măsuri coordonate care se bazează pe solidaritate, am asistat la o situație în care unele țări nu s-au ridicat la înălțimea acestor așteptări și deci că ele sunt în consecință sortite eșecului. Trebuie să ne uităm în jurul nostru și să vedem că există tigri economici precum China, India și Brazilia. Fiecare economie e diferită și de aceea cred că în viitorul apropiat trebuie să ă, avem eforturi de consolidare a finanțelor publice. Însă, pe lângă aceste eforturi, cred că ar trebui și să încurajăm restructurarea. Nu trebuie să uităm aspectul că doar producătorii generează venit pentru toți ceilalți. Vă mulțumesc, doamna Ghiori. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În anul 2008, Banca Centrală Europeană s-a confruntat uh, cu provocări fără precedent, având în vedere criza financiară care a ajuns și în Europa. O criză pentru economia reală, având în vedere că piața creditelor, din cauza lipsei de încredere, a fost cu adevărat congelată. Nimeni nu mai împrumuta bani, nici uh, băncile între ele și nici băncile întreprinderile. Dar în ciuda reacției rapide a Băncii Centrale Europene, nu putem să nu ne gândim la un efect negativ și anume la adresa țărilor din afara zonei euro. După părerea mea, um, Banca Centrală Europeană nu a respectat tratatul de la Lisabona când uh, în octombrie 2008 nu a garantat aceleași condiții pentru accesul la lichidități uh, statelor membre. cu uh, băncile suedeze și uh, daneze uh, a în relațiile cu aceste bănci a garantat uh, lichiditățile, în schimb băncile din Ungaria și Polonia nu au oferit aceleași garanții și astfel a alimentat climatul de lipsă de încredere în rândul statelor europene. Un alt aspect este faptul că trebuie să se garanteze aceleași condiții pentru toți, nu se pot crea condiții mai favorabile pentru unii și mai puțin favorabile pentru alții. Eu uh, doresc să avansăm în această direcție, având în vedere că vorbim despre Comitetul European pentru Riscurile Sistemice, nu trebuie să uităm această, acest element important și Având în vedere că președintele Băncii Centrale va fi și președintele acestui comitet, aș dori ca dânsul să țină cont de această uh, posibilitate. Trebuie să ofere aceleași condiții statelor din zona euro și celor din afara acestei zone. Nu dorim să se facă astfel de discriminări, trebuie să evităm aceste discriminări cu orice preț. Nu trebuie să sacrificăm principiul reunificării europene uh, din astfel de motive. Domnul Cutaș are cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi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

Uh, nu s-a schimbat uh, foarte mult situația și că ar putea apărea probleme în Islanda și în uh, alte zone. De fapt, Islanda e singura țară din Europeană care îndeplinește criteriile de la Maastricht. Ce se întâmplă? Ce se va întâmpla dacă Islanda nu se va alătura zonei euro? nu putem nici măcar să preluăm o țară responsabilă din punct de vedere fiscal, care în plus este și foarte mică ce mesaj transmitem noi altor țări, unor țări precum Letonia, de exemplu? Există un uh, program al Fondului Monetar Internațional uh, prin care țările uh, își fac rezervele valutare în euro și pe de altă parte zona euro se confruntă cu aceste probleme. De ce menținem aceste, acest euro foarte puternic care defavorizează statele europene? Vă mulțumesc! mii 2008 a fost un an important, într-adevăr, pentru economia europeană și cea internațională. Un an caracterizat de foarte multă nesiguranță în ceea ce privește amplitudinea crizei, care părea să se tot înrăutățească. Multă nesiguranță a existat și în legătură cu uh, timpul necesar pentru ca economia europeană să se recupereze și măsurile necesare pentru a stimula o astfel de recuperare. Banca Centrală Europeană nu a avut o sarcină ușoară, a trebuit să facă față multor provocări. În 2008, BCE-ul, împreună cu alte bănci centrale, a stabilit o abordare coordonată pentru ca sistemul bancar să aibă lichidități suficiente pe termen scurt. A fost o abordare luată de BCE care s-a dovedit uh, foarte potrivită și a dat roade. În ceea ce privește performanța BC, sunt de acord cu colegul meu, raportorul. E drept că 2008 a fost un an hotărător, iar uh, cei care erau uh, responsabili s-au ridicat la înălțimea așteptărilor. În ceea ce privește acum lipsa de transmisie, de transmitere a ratei dobânzilor de la Banca Centrală Europeană la consumatori. E un element care trebuie analizat, domnule Trișe. Pe ansamblu, raportul este echilibrat, îl uh, salut și îl felicit pe colegul meu maltez, Cicluna. Vă mulțumesc, domnule Caza, domnul, doamna Berez, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Calendarul nu permite domnului președinte Jean-Claude Juncker să fie printre noi, așa cum este de obicei. Regret acest lucru. Cele două rapoarte sunt foarte bune și permit să ne aprofundăm discuția într-o zonă critică pentru zona euro. Raportul domnului Șiclula ne permite să punem bazele anumitor elemente ale dezbaterii, mai ales în legătură cu condițiile desemnării subscrisorului ă, dumneavoastră, domnule Trișe, cred că este un element important pentru democrație și pentru dialogul monetar, dar și în ceea ce privește funcționarea însă și a băncii centrale și gestionarea ei. În raportul domnului Sven Giegel, domnule Ren, vă intermelăm în legătură cu lucruri de responsabilitatea dumneavoastră și nu de responsabilitatea băncii centrale riscurile în funcționarea zonei euro sunt legate um, de dezintegrarea modelului nostru social. Când predecesorul dumneavoastră, domnul Almunia, um, a făcut bilanțul la 10 ani de funcționarea zonei euro, un factor era sărea în ochi E vorba de divergențele dintre statele membre din zona euro care s-au adâncit foarte mult. Iată unde am ajuns și iată ceea ce cei care au scris tratatul și pactul de stabilitate au subevaluat. De asta trebuie să ținem cont. Trebuie să ținem cont de acest element din două motive. Mai întâi pentru a înțelege că pactul de stabilitate și sustenabilitatea finanțelor publice este un element cheie, dar ea nu este suficientă statele membre nu agrează sancțiunile, bineînțeles, și coordonarea, cooperarea dintre acestea nu funcționează foarte bine. Și trebuie să inventați tocmai acest spirit de cooperare, de acest um, baghetă magică avem nevoie. Avem nevoie și de, în al doilea rând, de armonizare fixa, fiscală și deplor faptul că în strategia 2020 nu se menționează deloc ceea ce facem în această direcție și trebuie să reluăm aceste inițiative pentru armonizarea uh, fiscală a impozitului pe uh, societăți comerciale. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum uh, doamna Domnul, Vă mulțumesc, domnule președinte. Efectele crizei financiare asupra finanțelor publice au creat foarte multe probleme în multe state membre și uh, reduc uh, acoperirea pe care o poate uh, furniza, um, o pot asigura asigurările de sănătate. Am avut acest pact de stabilitate și de creștere economică, din păcate statele membre nu l-au respectat uh, întru totul și astfel ne aflăm în această situație în care deficit, deficiturile și uh, datoria publică au explodat. Sigur că miezul problemei îl reprezintă politicile noastre economice. Noi trebuie să încercăm să îmbunătățim ocuparea ratei de muncă. Ceea ce și va fi nevoie de decizii foarte dificile pe care uh, politicienii noștri trebuie să le adopte. Trebuie să avem ca prioritate și uh, sustenabilitatea, trebuie să ne echilibrăm finanțele publice. Și Bineînțeles, atunci când uh, colectezi taxe și uh, impozite, trebuie să, uh, pe termen lung, să asiguri o temelie sigură pentru finanțele publice. Sigur că există diferențe între statele membre și Uh, abordarea unei probleme precum cea a pensiilor este foarte diferită. După cum spuneam, stabilitatea este foarte importantă, ocuparea forței de muncă la fel, trebuie să adoptăm măsuri structurale pentru a asigura sustenabilitatea sistemelor de pensii iar uh, și acesta pe termen scurt și cât mai repede, repede trebuie să rezolvăm problema finanțelor publice. Trebuie să ne echilibrăm uh, finanțele publice aș dori să îl întreb pe domnul comisar N cum, Ren cum intenționează să pună în aplicare coordonarea procesului de luare a deciziei în momente de uh, restriște economică. Cum putem ca uh, economiile statelor membre să fie uh, ținute sub control? Avem nevoie de o politică bugetară foarte puternică. Are acum cuvântul domnul Ludvigson. Tak, ordet, talman. Jag skulle vilja lyfta fram tre huvudpunkter i de rapporter som vi diskuterar. För det första behöver vi inte ägna debatten om offentliga finanser enbart åt besparingsfrågor. Vi måste även fokusera på vad vi kan göra. <clears throat> În primul rând trebuie să vorbim despre finanțele publice. Trebuie să știm de ce va fi nevoie pentru a relansa creșterea economică și pentru a reduce șomajul. În foarte multe țări e necesar să se reducă cheltuielile publice, însă în paralel trebuie crescute veniturile printr-o creștere pozitivă, prin întoarcerea pe piața muncii a multor persoane. În raportul domnului Cicluna se vorbește despre o mai mare transparență a sectorului financiar. E bine, și aici sunt încă multe de făcut. Transparența și deschiderea sunt două posibilități bune prin care putem evita un comportament riscant pe piețele financiare, iar prin transparență putem uh, supraveghea mai bine situația pentru a um, câștiga din nou încrederea cetățenilor. E ceva hotărător. Ar trebui să fie vârful de lance, transparența ar trebui să fie vârful de lance. Iar o primă etapă ar putea consta în publicarea proceselor uh, verbale de la reuniunile Băncii Centrale Europene. Avem nevoie, doamnelor și domnilor, de această transparență. E un principiu fundamental pe care se bazează Uniunea Europeană. Țările care se află în situații uh, deosebit de precare primesc acum recomandări, ceea ce e necesar. În raport se subliniază de asemenea că e foarte important ca pe timp de criză să avem o politică de mediu clară, o politică clară de combatere a schimbării climatice. Avem nevoie de o politică mai ecologică, iar creșterea economică trebuie să se facă concentrându-ne pe energiile regenerabile. Doar așa putem avea o creștere pe termen lung. Mulțumesc, domnul Engel. Anul 2009 a fost probabil cea mai dificilă pentru moneda euro de când a fost introdusă. Și fără Banca Centrală, moneda euro s-ar fi devaluat foarte mult din cauza crizei și stabilitatea monetară ar fi putut uh, uh, să facă să tremure temoliile Uniunii moneda euro ne-a permis, ne-a scutit de aceste presiuni. Avem nevoie de o mai bună guvernanță a monedei europene, mai vizibile, mai sensibile și tentativele de reapropiere națională a regulilor jocului zonei euro nu contribuie la, la apariția unei adevărate guvernanțe economice și monetare a Uniunii Europene. Doar solidaritatea poate să facă față mișcărilor speculative ale căror uh, victima este Grecia astăzi și care se pot deplasa spre alte țări din zona euro dintr-un moment în altul. Tergiversările politice din ultimele săptămâni nu au făcut rău doar Greciei. Au făcut rău încrederii în moneda euro. Lipsa de asistență față de o țară în pericol uh, face să scadă încrederea în întreaga zona euro. Uniunea, uh, eu, moneda euro are nevoie de anumite instrumente, de, un, uh, de o piață europeană monetară coordonată pentru a evita Uh, datoriile externe excesive a multor țări. De aceea, președintele Eurogrupului trebuie să facă eventual parte și din grupul G20. Să acceptăm de asemenea că noile state membre să intre în zona euro. Trebuie să le primim cu entuziasm și nu cu meschinerie. Altfel, riscăm să abandonăm ambiția unei Uniuni Europene puternice în lume și trebuie să creăm instrumentele necesare unei adevărate uniuni economice, coordonarea politicilor bugetare, armonizarea politicilor economice și fiscale. Succesul continuu al monedei euro se plătește cu acest preț. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Sikierski două minute. Criza este ale także wzmocnienia Domnule președinte, criza economică ar trebui eh, să ne permită să creăm eh, mecanisme eh, de ieșire din criză care să ducă la o adevărată imunitate. Însă să nu evităm, să, vă rog să nu permitem acestei boli să ne omoare pe toți. În majoritatea cazurilor, boala uh, apare când ne neglijăm corpul sau uh, poate fi, uh, o cauza poate fi din exterior, prin contaminare. E, aceste piețe de mecanisme de piață sunt uh, agenții de contaminare, pentru că mecanismele de piață nu au putut evita uh, speculația. În lipsa supervizării uh, financiare, piețele nu s-au descurcat singure. Până acum, uh, piețele financiare au fost urmărite, monitorizate doar de către statele naționale și de organizații și de către organizații. Uh, această structură mondială a dus la piețe mondiale, însă între timp uh, piețele regionale sau uh, statale ale, ale Uniunii Europene nu au beneficiat de aceste mecanisme de supraveghere a pieței. O piață, piața funcționează după un singur principiu, profit în orice situație. Uh, unele economii nu au uh, reușit să facă față acestei, uh, acestei logici a profitului. Situația cu care ne confruntăm a provenit din nerespectarea regulilor Pactului de Stabilitate și de Creștere. Avertizările Comisiei Europene au fost mult prea timide și unele state au putut să facă ce vor. Și până la urmă, de ce unele state ar trebui să fie să primească prelegeri de la Comisia Europeană? Ele consideră că pot să facă ce vor. Și însă, până la urmă, acesta este uh, scopul nostru, să comunicăm, să cooperăm împreună. Ar trebui să cerem mai multă cooperare uh, pentru a ieși cu adevărat din criză. Ar trebui să luăm măsuri pentru ca nu cei mai slabi să plătească pentru această criză. De asemenea, în uh, spiritul solidarității, suntem obligați să sprijinim țările care sunt uh, cele mai grav afectate. Pentru că corpul nu va putea să lupte singur împotriva bolii. Vă mulțumesc, domnul Caras. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, domnule președinte Trișe, aș vrea să vă mulțumesc nu doar pentru munca pe care ați despus-o în ultimii ani, ci și pentru tot ceea ce ați făcut în ultimele săptămâni. A fost vorba de o muncă independentă, deosebit de importantă și dumneavoastră ați fost uh, o rază de soare în această perioadă de criză. După cum se spunea, trebuie să facem tot posibilul pentru a continua pe calea pe care ați deschis-o dumneavoastră. Euro este un element de stabilitate inclusiv acum în perioada de criză. Și îmi aduc aminte acum că se spunea la un moment dat că pactul de, în ceea ce privește pactul de stabilitate și de creștere, moneda euro era la mm, originea acestei probleme. Nu, e foarte clar. Euro e o parte a soluției, nu o parte a problemei. Fără euro nu avem un cadru definit pentru a elabora reformele de care avem nevoie. Prin urmare, trebuie să ne simțim mai puternici atunci când vedem uh, măsurile întreprinse. Grecia așa cum se spune în presă acum, nu cere neapărat să îi se dea bani. Ar trebui să renunțăm la populism și să încercăm să găsim o soluție europeană. Grecia nu cere mila nimănui, nu cere subvenții. Grecia are nevoie de sprijin pentru a-și pune în aplicare programul de reforme. Domnule Trișe, Dumneavoastră ați spus foarte clar ce e posibil și ce nu e posibil și niciodată nimeni nu a spus că anumite lucruri erau imposibile. Avem într-adevăr o uniune monetară, însă nu avem o uniune economică, deoarece pentru asta e nevoie de voința politică a statelor membre, care lipsește. E nevoie și de o politică comună bugetară, de o armonizare fiscală, de o coordonare a politicilor de uh, educația politicilor economice și sociale. De aceea țin să lansez un apel statelor membre. Dorim ca acestea să se angajeze pe această cale pe care o avem în domeniul euro. Vă mulțumesc, doamna Iazlovetska. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Anul trecut a fost unul plin de turburări pentru zona euro Slovacia a intrat în zona euro la începutul anului și anul s-a terminat cu problemele enorme ale Greciei. În uh, tot acest timp, lumea a trecut prin cea mai mare criză economică de la al doilea război mondial încoace. Ne întrebăm cum trebuie să facem față provocărilor mondiale și uh, ce politică economică și monetară trebuie să aibă politic, uh, Uniunea Europeană. Aș vrea să mă refer la un aspect. Um, criza economică și monetară și situația din Grecia arată că um, diferența dintre vechea Europa și noile state există încă. Domnul Barroso a vorbit vinerea trecută despre un mecanism special pentru țările din zona euro care au probleme. După părerea lui, doar uh, țările din zona euro trebuie să beneficieze de acesta. Iau cuvântul aici pentru a sprijini pe domnul comisar Lewandowski și pe ministrul de finanțe al Poloniei să mă alătur apelului lor pentru a ne asigura că toate statele membre, inclusiv cele din afara zonei euro, trebuie să participe la consolidarea zonei și în crearea unui mecanism de asistență între statele membre. Polonia va adopta curând moneda comună și astăzi deja dorim să fim responsabili pentru modul în care va arăta zona euro pe viitor. De aceea, haideți să nu excludem noile state membre din această dezbatere foarte importantă. După Europa cu două viteze, haideți să nu împărțim Europa în uh, Europa zonei euro și cea din afara ei. Suntem o, o unică Europa. Aș vrea să sprijin amendamentele la rezoluție care cer Comisiei Băncii Centrale Europene și țărilor din Eurogrup să sprijine extinderea zonei euro care trebuie să continue conform criteriilor actuale și guvernatorul Băncii Centrale trebuie să fie felicitat pentru activitatea, mai ales din ultimul an. Mulțumesc! Acum trecem la procedura spontană de luare a cuvântului și au, vor avea cuvântul mai mulți colegi. Mai întâi, colegul Mezaros. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc uh, domnului comisar, domnului președinte al BCE și raportorilor pentru că au abordat această chestiune foarte importantă pentru noi cu deschidere și precizie. În ciuda eforturilor, ne temem de faptul uh, că șomajul și datoriile publice continuă să crească în aproape toate țările. Nici Slovacia nu este o excepție. Șomajul a depășit 13% în țara mea, care este ultima care a intrat în zona euro și a suferit presiuni uh, importante la nivel economic și social. Majoritatea populației însă are în continuare sentimente pozitive la adresa monedei euro. De aceea pentru noi este important ca moneda euro să rămână una puternică, prestigioasă și Parlamentul uh, trebuie să sprijine eforturile Comisiei și ale Băncii Centrale pentru a nu se ajunge la situații de faliment. Este important ca integrarea să continue și în acest domeniu și Consiliul va trebui să abordeze această problemă. Are cuvântul acum domnul Balcivis. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Având în vedere situația economică foarte dificilă. Sigur că e greu să ne așteptăm la o relansare foarte rapidă. Criza financiară a dus, a generat uh, probleme de relansare economică, care, din păcate, însă nu au fost uh, uniformizate, armonizate. Și banii uh, din aceste programe au fost uh, mai degrabă cheltuiți pentru a salva băncile. Și astăzi simțim consecințele pe, pie- pe pielea noastră. IMM-urile dau faliment din cauza lipsei de creditare. BCE-ul a pus la dispoziția pieței uh, lichidități, uh, însă nu s-a aplicat uh, principiul egalității pentru toți. Cred că dacă acest principiu ar fi fost aplicat, atunci lichiditățile băncii centrale europene ar fi ajuns cu adevărat pe piață. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Andrew Brons. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul raportor Sicluna a spus că Banca Centrală Europeană a încercat să extindă lichiditățile, dar lichiditățile nu au fost transmise de bănci clienților. Acest lucru este valabil și în afara zonei euro și în interiorul ei. Partidul meu, partidul meu se bucură că Regatul Unit nu este în zona euro și cred că o monedă trebuie să reflecte nevoile propriile, propriei, sale, eh, propriei sale economii și nu nevoile unei medii a 27 de economii. Principala problemă este faptul că crearea și distribuția creditelor este în mâinile unor companii private, bănci comerciale. Acest lucru este valabil și în afara și înăuntru zonei euro. Crearea de capital nu mai trebuie să fie în mâinile companiilor private. E nevoie de mai multă putere de cheltuire pentru uh, creștere economică sau uh, pentru proiecte de infrastructură și astfel acest capital trebuie să fie creat de guverne și pus în circulație și nu creat de bani și împrumutate în circulație. Are cuvântul domnul Petru Luhan

acele pasaje din raport uh, în care dumneavoastră trageți atenția asupra um, riscului de a reduce prea mult uh, salariile pentru a obține mai mulți bani la buget. Prin salarii reduse există un alt risc. Gândiți-vă că ar putea avea de suferit competitivitatea Uniunii Europene. Dacă ar avea salarii mai reduse, cetățenii nu ar putea participa pe deplin la societate. Avem nevoie de niște obiective clare și e nevoie de asemenea de o marjă de manevră socială și economică. Dacă în Europa nu mai investim în sănătate, în educație, în cercetare, ei bine, atunci Uniunea Europeană nu va fi competitivă la nivel internațional, nu vom avea o Uniune stabilă și nu cei care n-au cauzat această, iar cei care n-au cauzat criza nu ar trebui să plătească acum alele sparte. Deci să nu uităm aspectele sociale pe viitor. Vă mulțumesc, domnul Zoltan. Elnök úr, köszönöm a szót, nem jelentkeztem felszólalásra. Domnul Bolțo Zoltan, domnule președinte, nu am cerut cuvântul, poate colegul Seghedi a cerut cuvântul, dar vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Atunci, ultimul este domnul Vetman. Doamna Vetman. Mulțumesc, domnule președinte. Criza actuală financiară arată că trebuie să ne controlăm mai bine bugetele. Globalizarea înseamnă că zona euro trebuie să aibă un adevărat rol în politica fiscală, dar acest lucru nu trebuie să se facă pe spinarea cetățenilor cer responsabilitate uh, în luarea acestor decizii. Astfel s-a încheiat procedura spontană de luare a cuvântului și dau cuvântul din nou domnului președinte al Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi a acordat cuvântul. Trebuie să recunosc că, iată, sunt în plenul Parlamentului European. Vin uh, la dumneavoastră de șase ani și jumătate și e pentru prima dată când au fost atâtea intervenții, atâtea analize, atât de propuneri, atât de sugestii, atât de valoroase și mă impresionează bogăția acestei dezbateri trebuie să recunosc că m-a impresionat și uh, varietatea opiniilor astfel exprimate în această dezbatere. Voi încerca să Uh, exprim pe succint mesajele mele principale după ce am ascultat această dezbatere extraordinar de interesantă. Fiecare intervenție a fost foarte pertinentă uh, și uh, vom încerca noi la Banca Centrală Europeană să ținem cont de toate. În primul rând trebuie să spun că s-a spus foarte mult, au spus foarte multe despre provocările acestor vremuri și pentru Banca Centrală Europeană și faptul că Banca Centrală Europeană a fost lăudată pentru faptul că a reacționat în vremuri grele, în timp real, și aș dori să vă spun că eu consider că noi, eu împreună cu colegii mei, am încercat să facem ce am putut în uh, circunstanțe, în împrejurări uh, foarte dificile, cele mai rele de la uh, al doilea război mondial uh, încoace și probabil că ar fi fost și mai rele, ar fi fost mai rele decât cele de la primul război mondial încoace dacă nu am fi luat măsuri rapide. Însă, încă o dată, uh, provocările rămân în vigoare. Mulți dintre dumneavoastră au spus, uh, aceste provocări sunt valabile și pentru alte bănci centrale din Europa și din uh, restul lumii. Deci trebuie să ne ridicăm la înălțimea acestor răspunderi uh, enorme și sunt de acord pentru totul cu toți cei care au spus că nu putem să spunem că am ieșit din criză nu am depășit această criză economică încă, nu ne întoarcem la activitatea obișnuită. Nu, trebuie să rămânem foarte vigilenți. Am primit și mesajul cu privire la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă, un mesaj puternic din partea Parlamentului European, sunt de acord cu el. Încercăm să conferim stabilitate, încercăm să avem credibilitate în acest proces pe termen mediu și lung și noi uh, încercăm să ne aducem contribuția la această uh, creștere durabilă și generare de locuri de muncă. Însă mesajul nostru este reforme structurale. Reformele structurale pot să uh, facă ca potențialul Europei să fie optimizat. Și, într-adevăr, capacitatea de a genera locuri de muncă în Europa este un mesaj foarte important. O a treia idee cu care suntem de acord la BCE, sigur nu vreau să răspund în locul domnului comisar, însă sunt de acord că guvernanța, guvernanța Europei, a celor 27 de state membre, a celor 16 state membre ale zonei euro, uh, reprezintă răspunsul. Și, într-adevăr, solicităm un grad ridicat de răspundere în aceste 27 de state membre și în cele 16 state membre ale zonei euro solicităm guvernelor să-și exercite răspunderea, să uh, aibă această monitorizare necesară. Avem nevoie de o punere în aplicare totală de plină a pactului de uh, stabilitate și de creștere. Supravegherea politicilor financiare este, uh, se află în centrul acestui pact de stabilitate și, bineînțeles, și supravegherea, monitorizarea reformelor structurale, a evoluției, competitivității a diverselor economii, mai ales a economiilor membre uh, din zona euro. Iată mesaje cheie. Nu o să mă refer uh, prea mult la Grecia și la problemele care sunt acolo. Am uh, răspuns de mai multe ori la Comisia Econ la întrebările care mi-au fost adresate. Aș dori să mai spun însă un singur lucru. Grecia are un rol de model are un rol, un, un alt model. Irlanda este modelul pe care ar trebui să-l urmeze Grecia. Irlanda și un deputat irlandez a spus acest lucru. Irlanda a avut probleme foarte grave, însă Irlanda și-a preluat în serios problemele, a, a făcut controle ex ante, cu mare hotărâre, cu profesionalism, cu uh, uh, fermitate și e mesajul pe care doresc să insist și eu. Însă, acestea fiind spuse, repet, poziția BCE în legătură cu noile măsuri adoptate de către guvernul grec e că noi considerăm că aceste măsuri sunt convingătoare și îndrăznețe. Câteva cuvinte în legătură cu situația pe termen lung în zona euro. Vom încerca ca în următorii 10 sau 20 de ani să obținem această stabilitate a prețurilor în conformitate cu definiția pe care noi am dat-o și care e în vigoare de la lansarea monedei unice. Uh, nu e vorba de teorie, de chestiuni abstracte, ci de cifre. Și aș dori să insist pe acest aspect. Toți membrii zonei euro știu foarte bine că inflația medie în zona euro va fi de mai puțin sau aproape 2% pe termen mediu și lung. Și trebuie să tragă învățăminte la nivel național de pe urma acestei situații. Fac parte din zona euro, aceste state membre nu trebuie să se afle într-o poziție națională, cu o inflație națională, care să se îndepărteze de ce încercăm noi să garantăm. Pentru că e o solicitare care ne-a fost adresată pentru că ne respectăm mandatul și pentru că e contribuția pe care ne-o putem noi aduce la prosperitatea și la stabilitatea Europei. Aș dori să conchid, domnule președinte, mai spunând câteva cuvinte în legătură cu uh, chestiunea transparenței. Așa cum am spus, adesea, în fața Parlamentului, noi suntem instituția cea mai transparentă din lume. Mă refer la publicarea imediată a analizelor noastre această introductory statement, în declarație de introducere. Noi suntem foarte transparenți prin conferența uh, de presă care are loc după comitetul director, singurul domeniu în care nu decidem pentru că avem un motiv întemeiat e că nu dăm numele celor care votează pentru sau împotriva unei măsuri. Și aceasta pur și simplu pentru că noi considerăm că mesajul nostru este următorul. Noi nu suntem uh, un comitet format din indivizi, din persoane private, suntem un colegiu. Noi suntem o entitate, deci acest comitet director contează. Și aș dori să mai spun acest lucru încă o dată, nu ne întoarcem la situația obișnuită și trebuie să continuăm să reformăm piețele financiare în profunzime pentru a ne asigura că nu o luăm de la capăt cu o criză precum cea de față în viitor. Și o ultimă observație cu privire la Polonia și Ungaria. Pentru că un uh, deputat uh, s-a referit la Polonia și la Ungaria. Aș dori, și ne-a spus că nu, noi, Banca Centrală Europeană, nu tratăm aceste țări cum uh, tratează. Cred că nu este bine informată și o uh, informez să meargă la băncile centrale din aceste două țări și va, va primi asigurarea și se va demonstra că Banca Centrală Europeană are o cooperare foarte strânsă cu aceste două bănci centrale și aceasta în uh, slujba și în beneficiul tuturor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte Trișe. Are cuvântul acum domnul comisar Rein. Domnule președinte, să vă mulțumesc pentru această dezbatere serioasă, foarte substanțială. Într-adevăr, putem conchide că există sprijin pentru a consolida guvernarea economică în zona euro și în uh, Uniunea Europeană. După părerea mea, dezbaterea de astăzi uh, este foarte dezvoltată, uh, foarte importantă, mai ales ținând cont de faptul că acum are loc și Consiliul European. La Comisia Econ voi veni pentru a discuta despre guvernarea economică imediat după Paște, când vă voi prezenta niște propuneri concrete. Pentru a consolida guvernarea economică avem două linii de acțiune. În primul rând, piatra de temelie a acestei guvernări economice va fi o supraveghere fiscală și bugetară mult mai riguroasă. În ceea ce privește politicile bugetare pe termen mediu, acestea vor fi de asemenea supravegheate și de asemenea vom emite avertizări statelor membre. Un al doilea pachet important va fi format din într-un um, din măsuri mult mai um, bine întemeiate de supraveghere bugetară a Uniunii Europene. De asemenea, vom folosi recomandări obligatorii. Toate acestea le vom face pentru a împiedica acumularea de dezechilibre. E de la sine înțeles că în momentul de față trebuie să acționăm, bineînțeles, în țările în care există un deficit uh, foarte mare și în care competitivitatea este redusă. Nu doar în Grecia, însă trebuie să începem cu Grecia. De asemenea, e de la sine înțeles că prin aceasta nu înseamnă că uh, anumite țări trebuie să-și uh, reducă exporturile, țările care au în momentul de față un surplus în ceea ce privește balanța, de, balanța comercială. Nu e vorba aici de o competitivitate ca în domeniul fotbalului. E nevoie de o cerere internă cât mai crescută, acolo, peste tot unde e posibil. Și astfel cu toții vom putea funcționa mai bine ca o echipă comună. Apărarea noastră, defensiva noastră va trebui să fie mult mai bună, deoarece va fi comună. Aceasta este zona euro și Asta este și Uniunea Europeană la urma urmei, o echipă. Mulțumesc, domnule comisar Oriren, și acum în încheiere au cuvântul cei doi raportori. Mai întâi, domnul Cicluna, trei minute și vă rog, respectați timpul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi Băncii Centrale Europene pentru cooperare și pentru disponibilitatea pentru a răspunde la diferitele mele solicitări. În al doilea rând, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru munca de echipă și pentru faptul că au fost de acord cu amendamentele la acest raport, uh, astfel ajungând la un consens mai larg. Am văzut că recesiunea economică este o adevărată provocare, dar Tensiunile din zona euro nu sunt noi, ele sunt cunoscute. Știm că încă nu suntem uh, o uh, zonă monetară optimă, dar tocmai de aceea trebuie să fim inovanți trebuie să urmăm principii și politici uh, sănătoase, bineînțeles sprijinite de politici de coeziune socială. Unii observatori au spus că Banca Centrală Europeană nu poate ajuta Grecia pentru că nu se permite acest lucru din cauza clauzei uh, din articolul 103 uh, din Tratatul Uniunii Europene, dar este posibil să se ofere acest ajutor una este să se, pro, să se ofere acest ajutor de cumpărare a datoriilor și alta este să se ofere o asistență temporară. Unele măsuri pot fi luate pe termen scurt și altele pe termen mediu. După cum au spus colegii, antevorbitorii mei, toți europenii doresc ca moneda euro să registreze un succes și putem să facem din moneda euro un succes. De aceea, haideți cu toții, Comisia, Consiliul și Banca Centrală Europeană să gândim împreună la, pentru a găsi o cale înainte de succes. Și, în fine, trebuie uh, să recâștigăm încrederea publică în instituțiile financiare prin măsuri care să includă mai mare transparență, o mai bună gestionare a riscurilor și reclementare potrivită. Trebuie să ne asigurăm că o criză de o asemenea magnitudine nu va mai avea loc pe viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Sicluna. Acum Vă rog frumos să luați loc și să aveți un pic de răbdare. Două minute, domnul Gigold. După această dezbatere, aș dori să fac trei observații scurte. Mai întâi, dacă analizăm opiniile membrilor este evident că nu suntem cu toții de acord în ce privește dezechilibrele. Au fost opinii diferite, foarte clar exprimate și domnule Trichet și domnule Ron, Ren, vă rog frumos să nu uh, priviți lucrurile numai dintr-o singură perspectivă. Avem o problemă centrală. Am fost cu toții de acord că costurile trebuie să crească în funcție de obiectivul de um, inflație plus productivitate. Și în unele țări creșterea costurilor a fost prea mare și a fost bine că ați acționat. Dar în altele au luat măsuri pentru a fi împotri în sub plafon datorită uh, politicilor salariale și fiscale și dacă nu sunteți de acord cu această abordare, atunci o să dați foc casei, o să dați foc temeliilor um, acestei uh, zone euro, acestei zone monetare și rog și pe toți colegii mei cum spuneam, să nu privească lucrurile numai dintr-o singură perspectivă. Atunci când ne uităm la Grecia și programul de stabilitate care a fost atât de lăudat, aș dori să subliniez faptul că există o problemă majoră și fac aici trimitere la vizita mea în Grecia săptămâna trecută. Majoritatea grecilor au senzația că în ultimii 10-12 ani foarte mult s-au îmbogățit în circumstanțe absolut uh, dubioase. Și dacă lăudați eforturile Irlandei, nu puteți să comparați situația din Grecia și cea din Irlanda, pentru că grecii uh, au acest sentiment că ei sunt victimele unor lucruri pentru care nu sunt vinovați. Și de aceea, domnule comisar Ren, vă rog să faceți presiune asupra guvernului grec astfel încât să se facă anchete asupra acestor bogății acumulate în mod nedrept. Astfel, măs- altfel măsurile nu vor fi drepte și nu vor fi acceptate. Trebuie să existe și justiție socială. Aceste măsuri deocamdată nu sunt juste din punct de vedere social. Mulțumesc! Încheiem aici această, acest subiect. Trecem acum la voturi. Señorías, ocupen sus asientos. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Vom începe acum ședința de vot. Domnul Golniș a cerut să ia cuvântul. Domnul Golniș, doriți să luați cuvântul? Foarte bine, aveți trei minute. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, printr-o decizie pronunțată pe 19 martie, Curtea de Justiție a Comunităților Europene a declarat că majoritatea Parlamentului nostru încălcase o lege de drept caracterizat pentru că a refuzat să-mi apere imunitatea pe baza articolului 10 din protocolul internațional așa cum au cerut colegii mei străini, conduși de domnul Luca Romagnoli. Această cerere a fost formulată, ori eu eram persecutat din punct de vedere profesional și judiciar pentru crima, între ghilimele, de a fi